Dzień dobry, witam Państwa. Rozumiem, że mamy wszyscy karty do głosowania. Bună ziua, dragi colegi! Sper că v-ați adus cartelele de vot. La primul punct avem adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există niciun fel de obiecții sau comentarii, atunci ordinea de zi se consideră adoptată. Punctul 2 Reuniunea de astăzi este transmisă prin web streaming. Pe internet avem interpretare în 20 de limbi, cu excepția următorilor limbi, cehă, malteză, slovacă și irlandeză. La invitația doamnei Hoibuch, astăzi avem o echipă de filmare care tocmai face un film documentar. Și, de asemenea, avem prezenți uh, jurnaliști alături de noi pentru domnul Donanu. Punctul 3. Procesele verbale ale ședințelor din 12 martie, 19-20 martie și 12 aprilie, precum și 23-24 aprilie. Uh, procedura obișnuită se aplică dacă nu există obiecții, atunci toate aceste procese verbale se consideră adoptate și trecem acum la voturi. Punctul 4. Statisticile integrate care vizează fermele. Doamna Gabriela Zoană este raportoară, este rezultatul unui acord interinstituțional pe care îl vom vota. Raportoarea noastră, doamna Zoană, la ultima reuniune a comisiei noastre ne-a informat cu privire la faptul că s-a ajuns la un acord cu Consiliul cu privire la noul regulament privind statisticile integrate pentru exploatațiile agricole. Au avut loc trei întâlniri în trialog. Pe 11 uh, aprilie 2018 a avut loc acest ultim trialog și Coreperul a confirmat acest uh, acord, iar acum trebuie să-l votăm și noi, acest acord pe care l-ați primit. E vorba de un singur vot. Dorește raportoarea să ia cuvântul? Așa cum am informat la ultima uh, întâlnire, a avut loc uh, trialog, au avut loc trei întâlniri, a fost până la urmă un succes. Am reușit să ajungem la un acord comun. Uh, mulțumesc tuturor celor implicați pentru efortul depus și să trecem la vot. Mulțumesc! Ok, w takim razie przechodzimy do głosowania. Od... Bine, în acest caz trecem direct la vot. S-a deschis votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Mai aștept puțin. pentru că este chiar primul vot, așadar vă acord puțin mai mult timp decât de obicei. E tot în regulă? Toate grupurile politice sunt aici, atunci se închide votul. Se adoptă. Felicitări, doamnei raportor! Trecem atunci la următorul raport este vorba de un vot puțin mai uh, complex și se referă la uh, sectorul agricol și sectorul agroalimentar al uh, viitorului. După cum știți, uh, în cazul acestui raport este vorba de o reacție la comunicarea Comisiei pe acest subiect și am reușit să elaborăm acest raport uh, într-o procedură accelerată, astfel încât să ajungă la vot și în plen, înainte să fie adoptate propunerile legislative de către comisie, înainte să fie prezentate. Undeva la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, se așteaptă propunerile legislative ale comisiei. Așadar, ne-am uh, ne-am achitat de datoria noastră și de la Comisia Uh, pentru bugete de la DEVE și de la alte două comisii am primit avize, INTA, DEVE și CONT. Comisia competentă pe fond, uh, sigur că am fost noi și raportorul nostru este domnul Dorfman. Dar acum dau cuvântul raportorului. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, așa cum ați spus și dumneavoastră, am avut uh, foarte puțin timp la dispoziție pentru acest raport, pentru că obiectivul nostru era să adoptăm poziția Parlamentului înainte de prezentarea propunerilor legislative ale Comisiei. Și sper că vom reuși, într-adevăr, la următoarea sesiune plenară din mai la Strasburg să și votăm uh, finala acest uh, raport. Um, acest lucru a fost posibil pentru că am avut o colaborare foarte bună și de aceea vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră și raportorilor pentru avize din celelalte comisii. Deci vreau să mulțumesc călduros tuturor. Dacă nu am fi lucrat atât de bine împreună, nu cred că am fi fost în stare să uh, facem lucrurile într-un răstimp atât de scurt. Și în următoarele uh, luni va trebui să monitorizăm situația. În orice caz, ultimele luni au însemnat muncă foarte intensă. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc lui Herbert Hoffman pentru munca aceasta herculeană și tuturor uh, colegilor raportori din umbră pentru munca foarte rapidă, pentru elaborarea listei de vot. Aș avea doar o rugăminte că amendamentul 700 65, uh, în care este cuprins compromisul 15, să fie votat separat. Um, pentru că s-a mai întâmplat ca un amendament să dispară undeva într-un uh, compromis, dar pentru claritate aș dori să uh, se voteze separat. Posseu Erdos. Köszönöm szépen a szót, én is uh, köszönöm a munkáját. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Erdos, mulțumesc și eu raportorului și raportorilor din umbră și de asemenea, aș avea și eu o rugăminte, și anume vă rog ca acest amendament 429, este amendamentul la care mă refer, să fie exclus din compromisuri. E vorba de uh, irigații în statele membre în care pământul uh, irigat nu ajunge la media europeană. Uh, colegii Sikerski, Buda, Kalinowski, domnul Herbert Dorfman, domnul Des și domnul Nekov au semnat acest amendament, deci este un amendament foarte important nu îl văd să apară în vreun compromis, deci amendamentul 429 vă rog să îl votăm separat. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam și eu să îi mulțumesc domnului Dorfman pentru calitatea muncii sale și uh, să spun uh, că sunt de acord cu domnul Des. Eu sunt raportor din umbră și aș vrea să îi întrebăm pe colegii de la comisie care este uh, efectul asupra lor, pentru că nu vrem ca Parlamentul să facă o muncă inutilă. Noi uh, votăm acest raport și uh, Comisia Comisia Europeană a lăsat să-i scape printre degetele propunerile, propunerile legislative. Nu cred că este corect. În numele democrației nu este corect să mă facă așa. Calendarul este foarte strâns și ar fi foarte bine să fie luată mai în serios munca uh, Parlamentului, să fim mai respectați, să petrecem atât de multe uh, ore um, pe la acest uh, raport privitor la irigații, cred că merită ceva mai mult respect din partea Comisiei. Mulțumesc. Nie otwieramy dyskusji i nie muszą wszyscy się wypowiadać. Președintele, Uh, eu nu aș vrea să redeschidem această discuție. Nu trebuie să ia poziție cum toate grupurile politice. E vorba de chestiuni de formalitate. Eu, cel puțin, am crezut că e o formalitate uh, ceea ce a spus domnul Andriu, pentru că acum trebuie să discutăm doar chestiuni procedurale. Sau, dacă doriți uh, să vă exprimați mulțumirile, vă pot da cuvântul, dar eu cred că este foarte clar că cu toții suntem recunoscători și îi mulțumim domnului Dorfman. Dacă mai aveți chestiuni legate de procedură, atunci vă dau cuvântul. Domnule Weiss, e vorba de vot? Da, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Dorfman și raportorilor din umbră Da, domnule Agniu, pot să vă ajut cumva? Pe baza argumentelor am discutat și nu pe baza ideologiilor sigur că uh, domnul Des, multe dintre amendamentele verzilor ar fi mers mult mai departe decât uh, ce avem noi în textul de compromis, dar uh, eu sunt sceptic că putem să mai discutăm acum aceste lucruri. Eu cred că ar fi bine să rămânem la compromisurile la care am ajuns și să procedăm cu votul așa cum uh, se cade să o facem. Doamna Goșievska mai primește cuvântul și după aceea sper că putem să mm, încheiem această discuție, că nu are rost să mai dezbatem acum, ne lungim de numai. Mulțumesc! Și eu am o observație referitoare la compromisul numărul 7, unde este vorba despre echilibrul uh, insuficient pentru plățile uh, suplimentare pentru producție. Uh, oare se poate aplica așa ceva uh, sau este doar o iluzie? Pentru că țările din Europa Centrală și de Est vor fi dezavantajate în continuare. Nu, duce deloc, nu duce deloc la un echilibru acest compromis. Deci nu, nu realizăm nimic. Se vorbește aici despre condițiile naturale, costurile de producție. Eu cred că plățile, într-adevăr, au nevoie de uniformizare, adică trebuie să ajungem la un echilibru aici. Fără a lega niște condiții de acest lucru, pentru că condițiile sunt gândite numai pentru ca agricultorii din Europa Centrală și de Est, mai ales din Europa de Est, să fie dezavantajați. Uh, agricultorii din Polonia nu o să ajungă niciodată să primească plățile pe care le primesc uh, cei uh, de dincolo de frontieră din Germania, de exemplu. Deci, în ansamblu, compromisurile sunt pozitive, dar pe acesta nu pot să-l susțin. Președintele. Vă rog, domnule Dorfman, să spuneți ceva referitor la votul separat. Doamna Aguilera. A ver. Eu, eh, yo lo que quiero decir es... Mulțumesc. Eu vreau să vă spun că am avut la dispoziție foarte puțin timp și eh, am muncit eh, foarte intens în timpul acestei săptămâni. Pentru a ajunge la aceste compromisuri am făcut eforturi foarte mari. Acum nu e momentul să renunțăm la amendamente, indiferent cât de important ar fi. Am ajuns la niște compromisuri, haideți să votăm lista așa cum este. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al grupului meu, nu este admisibil să uh, pre, pretindem acum să scoatem amendamentul pe care l-a uh, propus uh, colegul. Am uh, muncit foarte intens cu domnul Dorfman și trebuie să votăm lista așa cum este, cu compromisurile care sunt. Și cine nu vrea să nu voteze dalej, ale może damy głos panu posłowi Dorfmanowi, żeby się wypowiedział. Președintele, totuși îi dăm ocazia domnului Dorfman să se exprime. Ich, ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn... Eu, în principiu, nu am nimic împotrivă să votăm separat aceste două puncte dar poate colegii Des și Erdos ar fi de acord ca aceste două puncte să fie aduse la vot în plen. Ar fi mai simplu, pentru că până atunci fiecare poate să se uite atent la conținutul amendamentelor și să se decidă cum să voteze. E mai bine decât să mai eh, modificăm lucrurile acum în ultimul moment. Rozumiem, że pan poseł Des wycofuje swoją, swoją zgłoszoną poprawkę. Președintele, am înțeles că domnul Des își retrage cererea, domnul Erdos și dânsul. Bun. Cum nu mai există alte observații, nici din partea domnului Dorfman, Ne vom exprima părerea la vot. Vă mulțumesc pentru toate comentariile. Haideți să trecem la vot acum. O să vă rog să ridicați mâinile bine încât să vă pot vedea uh, și Uh, coordonatorii grupurilor politice trebuie să semnalizeze foarte clar uh, situația. Îi văd bine pe cei de la PP și de aceea mă uit mai degrabă în restul sălii pentru a-mi face o imagine de ansamblu. Primul amendament al domnului Ec, cine pentru? Împotrivă? Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Se adoptă. 3. Pentru. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu diferență de un vot. 5. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6, domnule Ribeiro, pentru, împotrivă, se respinge. NV5, pentru, se adoptă. Amendamentul 8, care este echivalent cu NV4, NV10, cine e pentru, împotrivă, se respinge. Vreți să verificăm? Bine. Haideți să verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Urmează amendamentul 9 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 11. S-a închis votul. Se respinge. Se respinge. Amendamentul 12, Envi 9 pentru, mulțumesc, se adoptă. S-a deschis votul? Ba nu. Pentru, spune președintele se adoptă. 15-16 pentru, se adoptă. 17 și 22 pentru, se adoptă. 18 pentru, se adoptă. 19 pentru, se adoptă. 5 împotrivă. Haideți să verificăm. La 19 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot. 20 pentru. Se adoptă. 21 pentru. Se adoptă. 23. Nu, haideți să verificăm la 21 totuși. S-a deschis votul. Se închide votul. Și, la diferență de un vot, se respinge. Amendamentul 23 pentru se adoptă. 24 pentru se adoptă. 25 pentru se adoptă. 26 pentru, împotrivă, verificăm. La 26 s-a deschis votul. Se închide votul. Se respinge. 27 pentru, împotrivă, se respinge. 28 pentru, împotrivă, se respinge. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 31. 31. Cine este pentru? Se adoptă. 32. Pentru. Se adoptă. Vom verifica. 32. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 33, 34 și 38. Cine este pentru? Se adoptă. 37 acum. Cine este pentru? Se adoptă. 39, 40 pentru? Se adoptă. 41 pentru? Împotrivă? Se respinge. 42 pentru? Împotrivă? Vom verifica electronic. Votul este deschis la 42. Votul este închis. Respins. 43 pentru. Împotrivă. Respins. 44 și NV. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. NV7 pentru. Împotrivă. Respins. NV8 pentru. Împotrivă. Respins. Vom verifica 8, MV8. Votul este deschis? Votul este închis. Este respins. NV14 pentru. Se adoptă. NV15 pentru. Se adoptă. Treste cincizeci pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 1. Votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 300 61 devine caduc, prin urmare trecem acum la 369. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. MV1 pentru. Adoptat? 370. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 371. Pentru. Împotrivă. Respins. 372. Vom verifica 371. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 372. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la 375. Cine este pentru? Se adoptă. DV5. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. DV6. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Doriți să verificăm? Bine, verificăm DV6. Votul este deschis. Votul este închis. Închidem votul. DV7 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Trecem la 386, domnul Agniu, cine este pentru? Respins. 300 40, 387. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Trecem acum la 396. Uh, Cine este pentru? Împotrivă? Este respins. 397. Cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Trecem la votul în bloc, la compromisurile 4, 5, 6 și 7. Cine este pentru? Votul este deschis, de fapt. Votul este închis. Este adoptat. Sunt adoptate. Trecem la 422. să sărim peste două pagini, practic. Și votăm 422. Doamna Petir, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul MV42 pentru. Împotrivă. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 432. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Deschidem votul la compromisul 9. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 458 al domnului Weitz. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 459 pentru se adoptă. Patru trei, doamnă Măghinez. Cine este pentru? Se adoptă. 464 pentru. Împotrivă. Respins. Sunt foarte trist, să știți. 465 pentru, împotrivă, se adoptă. A trebuit să știți care este originea acestui uh, amendament, pentru că el este foarte bine justificat. Vă rog să citiți 465 și o să vedeți că ați votat uh, Ehm, ca raportorul din umbră. L-ați imitat, dar să știți că exista o justificație acolo. 467. Pentru. Se adoptă. 468. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. Votul este deschis. Este divizată stânga. Votul este închis. Se respinge. 469. Aici aveți uh, șansa să uh, faceți altfel. Mulțumesc, uh, s-a adoptat. Vă mulțumesc tuturor. 471. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Vă iert pentru ce ați făcut înainte. 64 MV pentru. Se adoptă. 473. Cine este pentru? Împotrivă. Este respins. 34 NG. Cine este pentru? Se adoptă. 474 pentru. Se adoptă. 475 pentru. Se adoptă. 476 pentru. Împotrivă. Este respins. Patru bugete, Cine este pentru, împotrivă. Este respins. 10. Compromisul 10. Votul este deschis. Votul este închis. 481. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 482 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. 482. Votul este închis. Se adoptă. 483 pentru se adoptă. 484 pentru, împotrivă, respins. 486 pentru, împotrivă. Vom verifica. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 487 pentru, se adoptă. 488. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. 489. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 489. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 11. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la 504. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 505 pentru. Se adoptă. 507 pentru. Vom verifica. 505. 505, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 507 pentru se adoptă. 508, cine este pentru? Se adoptă. NV63 pentru, se adoptă. 509 pentru, împotrivă. Vom verifica. 509, deschidem votul. Votul este închis. Este respins. 510 pentru, împotrivă, respins. 512 pentru, se adoptă. 513 pentru, împotrivă, respins. 514, cine este pentru, se adoptă. 515 pentru, împotrivă, respins. 516 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 12, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la 540. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 598. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. DV19. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 542. Cine este pentru? Se adoptă. 543 pentru. Se adoptă. 548 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 13. Votul este deschis. Dar mai întâi, de fapt, trebuie să votăm 551. Uh, cine este pentru? Domnul Belder, cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. 551. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Acum, compromisul 13. Domnul Agnew. Îmi pare rău că vă întârzi, nu mai merge mașina de vot. Consola. Compromisul 13. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 573, domnul Caras. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. Votul este deschis. N-am văzut cum a votat domnul Weitz. Votul este închis. Se adoptă. 578. Cine este pentru? Se adoptă. 579. Cine este pentru? Domnul Agnew? Iertați-mă că iarăși vă întârzi, dar în engleză interpret îmi spune 400 și ceva în loc de 500 și ceva și mă zăpăcește. Îmi pare rău. O să încerc să vorbesc mai clar. 579, cine este pentru, împotrivă. Adoptat. Vom verifica totuși. Votul este deschis. Votul este închis. Uh, 583 pentru, se adoptă. 584 pentru, adoptat, 585 și 597, cine este pentru, adoptate, 586 pentru, se adoptă, 589 pentru, împotrivă, este respins, 591, cine este pentru, se adoptă. 592 pentru, împotrivă, respins. 593 pentru, împotrivă, vom verifica 593. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă cu diferență de un vot. Îmi pare rău doamna Noicel. 595, 596, cine este pentru? Se adoptă. 599 pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. S-a închis votul. Respins compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 633. Deci, trecem două pagini. Asta e foarte bine. 633. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Respins. 637. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 634 pentru, împotrivă, respins. 636 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 640, cine este pentru, se adoptă. Compromisul 15, s-a deschis votul. Trecem atunci la amendamentul. Da, se adoptă. Trecem la 657. Cine este pentru, împotrivă, respins. 658 eh, respins, 659 pentru împotrivă respins, 600 verificăm, verificăm 659 s-a deschis votul pe 659 s-a închis votul și este respins 660. Cine este pentru? Se adoptă. 661. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 662. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul de compromis, compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem, s-a închis votul, se adoptă, bineînțeles, trecem la amendamentul 688. Cine este pentru? Se adoptă. Ne-am antrenat ieri la vot 695. Cine este pentru? șase sute 88 a fost adoptat. 695, așadar, și el adoptat. Nu votăm 695 uh, atunci. Trecem la 689, pagina următoare. Noi, Cadembach, Tarabela, Sani. Cine este pentru? Vă rog cu microfon. Pe lista mea urmează 691. Da, am votat 687 și ni s-a spus că trebuie să trecem direct la 689, deci la pagina următoare. Votăm 689 al doamnei Neuchel. Cine este pentru 689? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Iată. 690. Uh, Cine este pentru, împotrivă, respins. 694 al domnului Dorfman. Cine este pentru, adoptat. 698 pentru se adoptă, 700 pentru se adoptă, 705 pentru împotrivă respins, 706 pentru împotrivă respins, 711 pentru împotrivă respins, 712 pentru verificăm, 711 s-a deschis votul. S-a deschis votul pe 711. Verificare. S-a închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. 712. Cine este pentru? Se adoptă. 713 pentru. Împotrivă. Verificăm. 713. S-a deschis votul. Să Samec. S-a închis votul. Se adoptă. 714 pentru, împotrivă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 716. Cine este pentru? Împotrivă? S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 717 pentru împotrivă respins. 718 pentru se adoptă. 719 pentru, împotrivă, respins. Verificăm. 719. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nie głosowali. Ok, poprawka 720. Kto jest za? 720. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 721 pentru, împotrivă, respins. 722 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 17 s-a deschis votul. se adoptă și acum trecem la amendamentul 755. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 760 și 761 pentru împotrivă respinse. După aceea 763 cine este pentru împotrivă respins. 758 pentru 758 pentru împotrivă verificăm pentru că doamna Aguilera nu a ridicat mâna. 758 Acum e prea târziu să ridicați mâna. S-a închis votul și se adoptă. 759. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem acum la amendamentul, la compromisul 19. S-a deschis votul. Votul e închis. Trecem la amendamentul 838. Am uh, trecut câteva pagini. 838 al doamnei Petir. Cine este pentru, se adoptă. 839 pentru, se adoptă. După aceea 844 pentru, se adoptă. 852 pentru. Domnul Buda nu votează, se adoptă. 854 pentru, împotrivă, respins. 855 pentru, se adoptă. 857 și 858. Cine este pentru? Împotrivă? Respins? Sunt foarte multe persoane care au depus aceste amendamente. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 865. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 868 pentru. Adopt, se adoptă. 871 pentru. Se adoptă. 875 pentru. Se adoptă. 876 pentru. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. Trecem acum la 902. Amendamentul 902. Am mai trecut încă două pagini, pentru că compromisul a fost adoptat. Votăm acum 902. Cine este pentru? Pentru? Împotriva? Probabil că e o greșeală, pentru că la PPE apare plus, însă se respinge, se pare. Vom verifica totuși. 902 s-a deschis votul pentru verificare. Rzeczywiście, wszyscy na minus. Dobrze. Zamykamy go. S-a închis votul și Iată, da, eu aș fi zis să votăm pentru, însă se respins. Mie pp ul mi-a dat această listă de vot. trei. Cine este pentru? Se adoptă. 904 al domnului Weiss, pentru se adoptă. 907 pentru se adoptă. 911 pentru se adoptă. 913 pentru se adoptă. 916 pentru împotrivă respins. 917 pentru se adoptă. 918 pentru se adoptă. 921 pentru împotrivă respins. Trecem la amendamentul 923 pentru se adoptă, 924 pentru împotrivă. Verificăm. Mi se pare că a fost respins, însă verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este un amendament depus de stânga și chiar stânga nu a votat pentru. Nici măcar stânga. De unde verificarea? 815. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la compromisul 21. tu, A, aici aveam un amendament care nu a fost reluat pe lista de vot 914 al, al domnilor Des și Iar. Votăm pe 914, nu apare pe lista de vot. 914 al domnului Des, Iar și alții. Cine este pentru? Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze. Ok, ok. To był błąd techniczny, że nie było... A fost o eroare tehnică, nu apărea pe listă și din acest motiv v-am explicat la început care erau persoanele care au depus acest amendament. Dacă aveți dubii, puteți să mă întrebați care este conținutul amendamentului respectiv. Domnule Agniu, am spus de trei ori că nu este pe lista de vot datorită unei erori tehnice. Am spus autorii acestui amendament de trei ori am spus acest lucru. Ați fi putut să mă întrebați înainte, țin, iau în considerare observația dumneavoastră și îmi cer scuze pentru această situație, însă nu am avut de ales. Trecem acum la compromisul 21 și 22. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Trecem la amendamentul 959, de vreme ce compromisurile au fost adap- adap- adoptate. Trecem două sau trei pagini până la acest amendament, 959. Aici, din nou, autor este domnul Des. Cine este pentru 959? Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm, verificăm, doamna Aguilera. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 957 și 960 identice. Cine este pentru, se adoptă. 961 pentru, se adoptă. 966 pentru, împotrivă, respins. 973 pentru, se adoptă. 981 pentru, Vreți să verificăm acest uh, vot? Ce amendament, doamna Neuhel? 981 a fost adoptat. 1000, amendamentul 1012. Cine este pentru? Se adoptă. Trecem acum la compromisul 23. S-a deschis votul. Yeah. S-a închis votul. Omie 4. Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. 1004 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 1000. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge. 999 pentru. Se adoptă. 1009, 1009 se respinge. NV16 pentru se adoptă. 1010 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 2011 pentru, împotrivă, se respinge. 1013 pentru, se adoptă. 1014 pentru, se adoptă. O 1018 pentru, se adoptă. Compromisul 24, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și trecem acum la 1047. 1047. Cine pentru? Se adoptă. 1058 pentru. Se adoptă. 56 e caduc. 549 pentru. Se adoptă. 1048 pentru. Se adoptă. 1049 pentru, se adoptă. 1053 pentru, se adoptă. 1055 pentru, se adoptă. 1059 pentru, se adoptă. 1061 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Deschid votul la amendamentul 1061. Da, doamna eurodeputată ați votat prea târziu, pentru că acum s-a închis votul și se adoptă. 1063 pentru, împotrivă, se respinge. 1075 pentru, se adoptă. O 1066 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 1066. S-a închis votul. Se respinge. 1067 pentru. Se adoptă. 1070 pentru. Se adoptă. 1072 pentru. Se adoptă. 1074 pentru, se adoptă. 1079 pentru, împotrivă, se respinge. 1080 pentru, împotrivă, se respinge. 1081 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Și se adoptă. 1082 pentru, împotrivă, se respinge. 1083 și 84 pentru, împotrivă, se resping. Și acum, compromisul 25 și 26, s-a deschis votul. 1098. Compromisul a fost adoptat, deci trecem la 1098. Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1101 pentru, împotrivă, se respinge. Nu, nu vreți niciun fel de obligațiuni pe alimente. Bun. 1108 pentru, se adoptă. 1109 pentru, se adoptă. 1116 pentru, se adoptă. Compromisul 27, s-a deschis votul. Și acum, 1160, după ce compromisul a fost adoptat, 1160 al domnului Weitz, cine pentru, împotrivă, se respinge. 1150 pentru, se adoptă. 1154 și MV60 pentru, se adoptă. MV61 pentru, se adoptă. 1155 se adoptă. Compromisul 28 și 29 și 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. 1189, 1190 pentru se adoptă. Verificăm. 1190 s-a deschis votul. S-a deschis, deci, votul. Vot în bloc, compromisurile 31-32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mie 211 al domnului Vaiț acum. 1217 al domnului Weitz pentru se adopt. S-a închis votul, spune președintele. Și trecem mai departe la 1227. 1227. Cine e pentru? Se adoptă. Bugete 10. Pentru. Împotrivă. Se respinge. S-a închis votul și se adoptă. 1257 al doamnei Hazekamp. Cine pentru? Împotriva. De 58 Ba nu, acesta e caduc, spune președintele. 1259 pentru, împotriva, se respinge. DV 14, cine pentru? Imposte 60, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1261 a domnului Vaiț pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Inta 1, se adoptă. DV3. Pentru. Se adoptă. S-a închis votul. Și se adoptă la diferență de un vot. Urmează DV12 pentru, împotrivă. S-a închis votul. se respinge. DV13 pentru, împotrivă, se respinge. Bugete 11 pentru, 65 pentru, se adoptă. Numai 269 pentru, împotrivă, se respinge. 1270 pentru, împotrivă, votul. Se respinge. 1271 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Numai 272 pentru, împotrivă, se adoptă. 1294 și INTA 11 pentru. Împotrivă, se respinge. INTA 4 pentru. INTA 14 pentru. Se adoptă. INTA 15 pentru. Se adoptă. Compromisul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 1289 pentru. Împotrivă. Se respinge. DV16 pentru. Împotrivă. Se respinge. 1292 pentru. Se adoptă. DV18 pentru. Se adoptă. 1292 pentru, împotriva, se respinge. 1293 pentru, împotriva, se respinge. 1296 pentru, împotriva, se respinge. 1298 pentru, împotriva, se respinge. 1299 pentru, împotriva, se respinge. 1300 pentru, se adoptă. 1301 pentru, împotrivă, se respinge. 1302 pentru, împotrivă, se respinge. 1305 pentru, împotrivă, se respinge. 1306 pentru, împotrivă, se respinge. 1307 pentru, împotrivă, se respinge. 1308 pentru, împotrivă, se respinge. Bugete 13. Pentru, se adoptă. Bugete 14 pentru. Se adoptă. Inta 7 pentru. Se adoptă. Compromisul 36. S-a deschis votul. Se adoptă. După ce s-a închis votul, se adoptă. Trecem mai departe cu 1319 pentru, împotriva, se respinge. 1324 pentru, împotrivă, se respinge. 1322 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 1323 pentru. Se adoptă. 1325 pentru. Se adoptă. Da, v-am așteptat, v-am așteptat, dragă colegă. Da sau da? Bine, haideți să deschidem votul la 1325 al domnului Melo s-a deschis votul. Dar ar fi trebuit să semnalizați clar de la bun început. Îmi pare rău. Ar trebui să verificăm. S-a, des- s-a închis votul. La mine aici e un, un plus, deci E clar, totul e în regulă. 1326 pentru, împotrivă, se respinge. 1327 se adoptă. 1328 se adoptă. 1329 pentru, împotrivă, se respinge. 1330 pentru, împotrivă, se respinge. Envi, 62 se adoptă. Compromisul 37 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la DV8 pentru. Împotrivă. Se respinge DV9 pentru. Se adoptă. DV22 pentru. Se adoptă. DV23 pentru. Împotrivă. Se respinge DV24 pentru. Împotrivă. Se respinge. DV25 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27 pentru, se adoptă 28 pentru, se adoptă 29, se respinge. Compromisul 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 864. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 864. S-a închis votul. Și se respinge. Compromisul 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 517 pentru, al doamnei Hazekamp. 517 pentru. Se adoptă. Compromisul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1297 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge. Vot în bloc. Compromisurile 41-42 s-a deschis votul. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la 43, 44 și 45. Votul este deschis. Votăm un bloc. Votul este închis. Sunt adoptate. Trecem la compromisul A. Votul este deschis. Votul este închis. Trecem la amendamentul 60. Cine este pentru? Se adoptă. NVI. Cine este pentru? Se adoptă. NVI. J. Cine este pentru? Se adoptă. 76 de la E, adoptat. Uh, compromisul B, votul este deschis. Votul este deschis la compromisul B. Votul este închis. 77, cine este pentru, se adoptă. 63, cine este pentru, se adoptă. Compromisul C, cine este pentru, se adoptă. Trecem acum la compromisul D. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la 115. Și 116. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul E. Votul este deschis. Votul este deschis. Închidem votul. Este adoptat. 126, domnul Weitz. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 167, 127, 128 pentru adoptate. 130 pentru împotrivă. Respins. 131 pentru adoptat. 132, 133 pentru adoptate. Compromisul F. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. 134, cine este pentru? Împotriva. Votul este deschis, pentru că trebuie să verificăm 134. 134, doamna Senra. Este respins. Votul este închis. 142. Domnul Weitz, cine este pentru, împotrivă, respins. 143, 144. Doriți să verificăm 142? Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 143, 144, cine este pentru? Adoptate. 145, pentru, adoptat. 146 pentru, împotrivă. Vom verifica electronic 146, deschidem votul. Votul este închis. Este respins. Trecem acum la 151, cine este pentru, împotrivă, respins. 152, 153 pentru, adoptate. 154 pentru, împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul G. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. 173. Cine este pentru? Împotrivă. Deschidem votul electronic, verificăm. Votul este închis. Da. Ce se mai întâmplă? Este respins. NVW. Cine este pentru? Se adoptă. NV. AM. Pentru. Se adoptă. NV. AN. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Verificăm NV. AN. Votul este deschis. Votul este deschis. Închidem votul. Este respins. 174. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 175. Pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul H. Votul este deschis. Votul este închis. Trecem la 192 și 194. Pentru? împotrivă, respinse. 193 pentru, împotrivă, respins. 195 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Cred că domnul Buda s-a înșelat, nu? Și eu am înșelat. Poprawka 147. To jest za. 147. Przeciw. Odrzucona. Respins. 197 um, pentru împotrivă, respins. 199 pentru împotrivă, Verificăm. 199. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Doamna Aguilera votează pentru amendamentul domnului Petir, votul este închis, este respins acest amendament. 201 pentru, se adoptă. doi pentru, adoptat. Buget 2 pentru, împotrivă. Verificăm buget de votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu diferență de două voturi. Compromisul I. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 219, domnul Andriu, domnul doamna Cine este pentru, împotrivă, Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 221, cine este pentru, împotrivă, respins. 224 pentru, împotrivă, verificăm. 224, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 225. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul J. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. 241, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 246, 247 pentru, se adoptă. 249 pentru, adoptat. 250 pentru, adoptat, 253 pentru, adoptat, compromisul K, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Trecem la 58. Cine este pentru? Se adoptă. NVT. Cine este pentru? Adoptat. NVA. Adoptat. MVK pentru, se adoptă. 64 pentru, adoptat. 91 pentru, împotrivă, respins. NVN pentru, împotrivă, respins. 244 pentru, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, respins. 245, verificăm electronic. Asta ați spus că doriți, votul închis. NVM devine caduc. 265. Da, NVM. Cine este pentru? NVM. Se adoptă. prea repede. Haideți să votăm. NVM, cine este pentru? Se adoptă. 267 acum, cine este pentru? Se adoptă. O 172, domnule Arci Votul este închis. Respins. De aceea nu mai votăm acum. Compromisul L. E o eroare, pur și simplu. Compromisul L. Acum. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Trecem la 282. Cine este pentru? 282 se adoptă, 284 pentru, împotrivă, respins. NV AF 4 pentru, adoptat. Compromisul N, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 8. Votul este deschis. Compromisul O, scuzați-mă. Votul este deschis. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul P. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul Q. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. 343 și NVAJ. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă, dar nu era clar majoritatea. NVAK pentru adoptat. 346, domnul Șoraier, se adoptă. 347 pentru se adoptă. DV1 pentru împotrivă. Verificăm DV1, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul R. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Nouăzeci și cinci. 95. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 270. Compromisul T. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Trecem la 960 spins. Compromisul U. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul V. Votul este deschis. Trecem la votul final pe marginea întregului text. Votăm tot textul, așadar. Închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Vă mulțumesc tuturor. că vă mulțumim. Acum puteți să mulțumiți cui doriți. Domnule Dorfman, aveți cuvânt. Și eu, în încheiere, doresc să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la, împreună cu mine la acest raport. Uh, uh, uh, și domnul Andreu a spus la început că comisia nu ne ia în serios. Eu cred că de noi depinde dacă ne ia sau nu în serios comisia. Pentru că nu e vorba doar de propunerile comise, sigur că le vom include în procesul legislativ, pentru că de noi depinde să modificăm propunerile legislative așa cum considerăm adecvat în calitate de colegiuitori. Și eu cred că în acest raport uh, s se reflectă poziția clară a Parlamentului European, care lui Maggie și Magdalenei personal uh, eu, uh, pentru că cred că au făcut o muncă extraordinară în foarte puțin timp și cu multe amendamente. Nu mai sunt uh, solicitări de intervenție, deci încă o dată îi mulțumesc raportorului, le mulțumesc și raportorilor din umbră, tuturor colaboratorilor. Trecem la punctul 6 diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică, raportor este... Altceva înăuntru. Acest lucru trebuie să înceteze. Vă mulțumesc foarte mult. Votăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 al domnului Rope pentru, împotrivă, Respins. Compromisul Compromisul 3. True. S-a deschis votul. Pe compromisul 4 s-a închis votul. Al domnului Viegas, cine este pentru, se adoptă. Compromisul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 5. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 66 pentru compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. 71 pentru, respins. Compromisul 12 s-a deschis votul. S-a, deschis, s-a închis votul. Se adoptă 112 pentru, împotrivă. Verificăm 112. Trecem la vot pe textul modificat în totalitate cu, cu o abținere și un vot împotrivă. Restul a votat pentru. Domnul Necov dorește să intervină. Domnule Necov, aveți cuvântul. Tate, am și începe prin a-i da cuvântul domnului Andriu. Vă mulțumesc vizite. Uh, mulțumesc, bineînțeles, secretariatului și echipei pentru organizarea acestei deplasări începem să ne punem întrebări în legătură cu uh, pregătirea acestei misiuni. Și că poate ar trebui să revizuim regulile pentru a nu ne deplasa pe 15. Dacă mergem atât de departe, pentru un timp atât de scurt, mi se pare puțin păcat. Ehm, până la urmă s-a povestit o poveste, era un fel de repetiție colectivă a unui proces în care aceeași, aceleași cuvinte, aceleași situații ehm, veneau din ehm, gura diverselor persoane. Am primit același discurs și aceleași răspunsuri Acest lucru, până la urmă, cred că a afectat calitatea vizitei și, până la urmă, vizita aceasta nu mi s-a părut foarte liniștitoare în ceea ce privește acordul cu Mercosur. Putem să ne punem întrebări în legătură cu uh, conflictele de interes uh, care există și la nivel european, dar și uh, la scara și ceea ce se întâmplă la scara unei țări cum ar fi Brazilia sau chiar în regiunea Mato Grosso. Nu vreau să intru în prea multe detalii. Începem să ne întrebăm în legătură cu culturile vegetale, uh, Eh, soia, porumb, pentru că ore și ore am traversat câmpuri de porumb și soia modificată genetică, în legătură cu care ni s-a spus că se produce eh, porumb și soia modificată genetică, pentru că piața europeană nu plătește mare lucru și că trebuie să producă pentru piața americană. Chiar dacă Acum uh, s-au, au spus că nu mai există defrișări. Uh, până la urmă, uh, în urma defrișărilor, obținem soluri sărace în nutrienți, defrișări. Până la urmă, în urma defrișărilor, obținem soluri sărace în nutrienți, unde trebuie să se folosească mm, îngrășăminte chimice și am văzut acest lucru, clima de acolo nu este aceeași ca și a noastră. Deci uh, trebuie să ne punem o serie de întrebări în legătură cu uh, această producție și de asemenea cu filiera în ceea ce privește bovinele. Când am vizitat abatoarele, ne-am pus întrebări în legătură cu trasabilitatea Aici merită să intrăm în detaliu pentru că nu vorbim despre același lucru. Până la urmă, există o deplasare între lanțurile de abatoare și la un moment dat se pierde urma. Nu mai există trasabilitate fiabilă. Ei ni s-a spus că tras, fac uh, trasabilitate pe loturi. Deci lotul de mm, animale uh, ucise, sacrificate într-o anumită zi, într-un anumit abator. Deci, care este nivelul trasabilității până la urmă? Și sunt uh, bucuros că avem aici și uh, reprezentanții comisiei, pentru că până la urmă Dacă vorbim de trasabilitate pe un, pe un lot de 1600 de capete de bovine sacrificate într-o singură zi, nu mi se pare că este un lucru extrem de precis. Așadar, mai multe idei în legătură cu această vizită. Regulile de deplasare după aceea uh, trasabilitatea cărnii, uh, îngrijorări în legătură cu sustenabilitatea culturilor vegetale. Aceste lucruri cred că ar trebui să ne facă. Oui. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam, uh, în primul rând, să vă mulțumesc pentru modul în care ați uh, gestionat această misiune, această delegație, în care toți deputații au putut să vorbească liber uh, și au putut uh, să pună foarte multe întrebări. În ceea ce privește uh, durata, sunt de acord cu ce a spus domnul Andrieu. Când mergem uh, până în capătul lumii pentru 5 zile, după două zile de călătorie cu avionul, eu știu că regulă este să nu petrecem mai mult de 3 zile la locul faptei, dar dacă am fi avut 5 zile într-o astfel de destinație îndepărtată, am fi uh, putut... Uh, este tot, uh, asta eu nu cred și dau dreptate domnului Dantan, dar sigur că și eu mi-aș fi dorit să văd nu doar... Dimensiune să reprezinte un criteriu final în negocierile comerciale. Acestea ar fi câteva dintre preocupările mele. În al doilea rând, ei, în mod foarte clar, se pregătesc pentru a vinde în Europa până la, în acea, la așa punct încât cei care se pregătul cu Mercosur. În ceea ce privește produsele, bineînțeles, deja s-a spus uh, glifosatul și produsele transgenice. Mie de carne uh, organică și acest lucru va trebui să fie examinat foarte îndeaproape pentru că lucrurile vor trebui să de carne uh, organică și acest lucru va trebui să fie examinat foarte îndeaproape, pentru că lucrurile vor trebui să, să discutăm despre reforma agrară, pentru că acești producători sunt responsabili pentru faptul că mulți fermieri nu au acces la terenuri datorită acestor politici și să ne uh, vorbească și despre drepturile omului și despre represiunea la care sunt supuși fermierii. De vită în momentul acesta. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, muito obrigado. Já foi, muito foi dito, obviamente, aqui, entre o descritivo e a teoria da... Domnul Serrao Santos. Mulțumesc. Da, s-au spus multe, sunt multe teorii ale conspirației uh, care circulă Acum, care e realitatea? Noi am fost acolo ca să facem niște verificări și eu am fost în mai multe vizite de control ale comisiei. Asta e una. Dar noi am avut o vizită pregătită de către uh, biroul ambasadorului împreună cu serviciile noastre și eu uh, am luat legătura cu biroul UE în Brazilia și am întrebat care este abordarea lor. De ce nu discutăm și cu oameni din alte sectoare și de la ONG-uri? Și ambasadorul mi-a spus, dar n-ați cerut asta. Am fi putut să organizăm întâlniri cu cei de la ONG-uri sau din alte sectoare. Am fi putut să avem, uh, să organizăm vizite la alte ferme. Sigur că n-am avut uh, mult timp, dar cred că faptul că am avut totuși o vizită așa, unii unilaterală, cred că ne-am întâlnit doar cu o parte a industriei, mi se pare că uh, ne-a oferit o imagine uh, incompletă asupra situației. Uh, știm că sunt un mare producător de carne, am văzut ce facilități au pentru cercetare și dezvoltare, um, au institute de cercetare și dezvoltare pe care nu le-am vizitat, dar um, directorul ne-a prezentat progresele pe care le fac ei în domeniul cercetării, cât de mult uh, investesc în uh, agricultură și trebuie să vă spun că am fost impresionat. Un alt lucru m-a surprins, poate i-a surprins și pe alți colegi, dar încă nu au spus acest lucru. Domnul ministru a spus că acordul de liber schimb privind agricultura nu este foarte important pentru ei. A spus că au niște probleme cu vinul, cu lactatele, probleme interne în cadrul Mercosur, de exemplu, pe piața lactatelor și, cu, și pe piața vinului. Deci au probleme interne și în Sigur că ne interesează să vândă carne de vită în contextul acestui acord, ar dori să semneze un acord care să fie în beneficiul ambelor părți. Dar ce m-a impresionat cel mai mult, domnule președinte, știu că am numai două minute, dar am mai multe de spus. Deci m-a surprins că atunci când a vorbit despre acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, a vorbit despre diverse sectoare, dar nu prea știau multe detalii despre acordul de liber schimb cu Mercosurul. Știau că Mercosurul ar putea, că Mercosurul negociază, dar pur și simplu nu era un subiect așa de important pentru ei. În ceea ce privește problemele de mediu și biodiversitatea, Brazilia are un institut uh, foarte puternic uh, Uh, și puternic angajat uh, în cercetarea și protejarea mediului, analiza situației privind schimbările climatice. Sigur că există un conflict între um, industria agricolă și cei care doresc protecția mediului, dar uh, Brazilia e conștientă de această problemă și are resursele și dorința de a continua să facă progrese și în cercetare. Este o țară care este deschisă și dorește să dialogueze cu noi. Atitudinea agresivă pe care au adoptat-o mai mulți dintre colegii noștri nu a fost foarte politicoasă, aș spune eu, și asta spune ceva poate despre noi europeni. Știu că am văzut probleme pe teren, s-a vorbit despre salariile scăzute, fenomenul sclaviei moderne, um, producția, de, producția alimentară cu uh, prețuri foarte scăzute, corupția, poate moralitatea noastră vestică ne, um, ne influențează perspectiva. Eu cred că avem mult mai multă corupție aici decât au ei acolo. Cred că ar trebui să ne uităm în propria uh, Uh, curte înainte să îi criticăm pe alții, pentru că sistemul lor juridic uh, este foarte puternic. Și da, sigur, există probleme, există defecte, așa cum și noi avem probleme în Uniunea Europeană. Asta voiam să spun. Vreau să ofer o perspectivă din, dintr-un alt uh, unghi, care n-a fost încă exprimată astăzi. Președintele, mulțumesc. Da, ați uh, primit foarte mult timp de, uh, un, un timp de intervenție foarte lung. Am uh, folosit deja foarte mult timp și urmează reuniunea coordonatorilor pe ordinea noastră de zi. Așadar, vă rog, vă rog cât mai succint, dacă se poate, doar un minut, începând cu domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. De fundații prin care facem donații uh, și trimim, trimitem uh, uh, donații mici, uh, 50 zile. Uh, am uh, zburat de mai multe ori în cursul țării și la această călătorie de 11 va peste 3000 de euro, deci cred că trebuie să ne gândim mai bine la modul în care, dacă aș fi mers, aș fi pus uh, următoarea întrebare. În ce măsură folosesc antibiotice uh, la carnea de vită și de Brazilia se ia în serios această problemă. Mulțumesc, domnul Flanagan. Um, uh, I also wasn't on the mission. Nici eu n-am fost în uh, misiune, am citit raportul și uh, am ascultat uh, tot ce s-a spus astăzi aici. Uh, nu știu. Uh, um, noi am fost uh, um, în Brazilia și ni s-a arătat uh, această sufragerie. Și acum uh, domnul Dantan ne spune că nu se poate asigura trasabilitate, că sunt multe neajunsuri chiar uh, și în acest peisaj aproape perfect. Este din aceste două motive poate că sunt dispuși să facă câte ceva, măcar brazilienii. Domnul Nicholson îmi spune că și acum 10 ani ne-au asigurat că vor schimba lucrurile și iată că nu s-a schimbat nimic. Domnul Nicholson îmi spune că nu le aduce niciun beneficiu uh, fermierilor noștri. În uh, Irlanda am vorbit despre um, um, fermele cu adevărat valoroase. Am vizitat um, ferme în zone, uh, în sanctuare naturale, unde oamenii creșteau vii